Allora, la parola a Mr. Diamanduros. Diamanduros. La ringrazio, signora Presidente. Mulțumesc, doamnă președintă, pentru uh, uh, bunăvoința dumneavoastră de a mă invita aici și, dacă îmi permiteți, voi continua în limba engleză. President, honorable members doamnă președinte, stimați membrii Parlamentului European, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vă prezint viziunea mea și aspirațiile pentru funcția de mediator european. CV-ul meu, pe care îl aveți în 23 de limbi, îmi prezintă um, experiența mea în calitate de gestionar, de profesor universitar și uh, activitatea mea de vedetor european din aprilie 2003 și uh, neafilierea politică. Vreau să mulțumesc celor 225 de membri ai Parlamentului European din toate statele membre care mi-au sprijinit candidatura uh, pentru a fi reales în funcția de mediator european. Sunt onorat că atâția membri din toate grupurile politice mi-au oferit și-au oferit sprijinul și sunt convins că acest sprijin dovedește credibilitatea și legitimitatea mediatorului european în ochii cetățenilor europeni. Aș dori să trec acum la conținutul prezentării mele și vreau să vă prezint principalele rezultate ale activității mele din 2005 până acum. Acesta se împarte în trei categorii. Pe de o parte, um, avem uh, sprijinirea culturii serviciilor către cetățenie. În al doilea rând, uh, căi de atac pentru cetățenii în cazul în care drepturile le sunt încălcate și, în al treilea rând, mai multă transparență. Am ajuns la aceste rezultate analizând uh, plângerile și făcând anchete și precum și colaborând cu instituțiile europene. Am uh, publicat în rapoarte anuale um, studii de caz care arătau, care dovedeau o bună administrație. Sunt convins că Comisia s-a ocupat uh, de plata întârziată în ceea ce privește afacerile mici, întreprinderile mici și cetățenii. Am cerut instituțiilor europene să rezolve probleme care apăreau din birocrație excesivă ce afectau ONG-urile și IMM-urile. Sper, uh, am l-am ajutat, am ajutat EPSO să îmbunătățească transparența procesului de selecție și uh, răspunsurile oferite la plângerile candidaților. Astfel, în 2008 am avut cu 40% mai puține plângeri împotriva lui EPSO decât în 2007 am convins instituțiile europene și organismele europene să răspundă corespondenței nesemnate de la cetățeni și să țină cont de părerile cetățenilor în momentul în care iau hotărâri. Și vreau să vă spun că nu sunt doar vorbe, eu încerc să uh, da un exemplu bun, bun în ceea ce privește serviciile oferite cetățenilor. Am adoptat un format foarte clar de decizii și uh, am organizat cursuri de limba engleză pentru angajații mei pentru ca uh, deciziile noastre să fie mai ușor de înțeles. Am uh, am ținut peste 260 de discursuri publice în Europa pentru a mă asigura că cetățenii știu care le sunt drepturile în legislația europeană și că au dreptul să înainteze plângeri. Am menținut un control financiar foarte ferm asupra um, instituției mele. Am uh, modernizat uh, site-ul uh, mediatorului pentru ca acesta să ofere mai ușor informații să, și să fie mai ușor de accesat. Raportul anual este mult mai simplificat și mai ușor de, de citit, astfel am scăzut și timpul de producție. Am îmbunătățit și căile de atac pe care le au cetățenii la nivel european am uh, instaurat uh, proceduri mai proceduri simplificate în ceea ce privește o în ceea ce privește uh, anchetele. Acestea sunt încheiate într-o perioadă de 13 luni, cu 3 luni mai puțin decât înainte. Am uh, ajutat ONG-urile și alte asociații să um, găsească cea mai bună instituție în ceea ce privește plângerea de, pe plângele pe care le-au de făcut. Am inclus toate aceste informații într-un ghid, iar acest uh, ghid de la lansarea sa în ianuarie anul, trec, anul acesta a ajutat peste 24.000 de persoane. Am cooperat uh, cu BEI pentru a îmbunătăți căile de atac pe care le au cetățenii la această instituție. Am, am folosit de competențele sporite oferite de Parlament în urma revizuirii statutului mediatorului european din 2008 pentru a îmbunătăți activitatea acestuia. La nivelul statelor membre am cooperat cu mediatorii um, naționali și regionali pentru a spori capacitatea rețelei de mediatori europeni pentru a sluji cetățenilor în diversele circunscripții. Uh, această cooperare a fost îmbunătățită și uh, prin cele peste os, uh, 100 de vize de informare în statele membre, unde m-am întâlnit cu cetățeni, cu administrațiile naționale, cu societatea civilă, cu uh, reprezentanții guvernului și ai, uh, sistemului judiciar. Am uh, promovat adoptarea unei declarații din toat, uh, de către toți membrii acestei rețele în ceea ce um, privește cetățenii care se confruntă cu probleme în ceea ce privește Uh, respectarea drepturilor lor. Am, uh, am uh, ajutat la simplificarea procesului de înțelegere a legislației și administrației europene pentru ca legislația europeană să fie aplicată cum trebuie. Am înlesnit comunicarea între mediatorii um, regionali și Solvit. Am promovat transparența, ocupându-mă de un număr foarte mare de plângeri în conformitate cu regulamentul 1049 uh, din 2001, sprijinind astfel dreptul cetățenilor de a avea acces la documente. Am uh, ajuns la un memorandum de înțelegere cu um, Autoritatea de Supraveghere privind uh, protecția datelor, care asigură o aportare comună de interpretare și aplicare a regulilor privind protecția datelor. Am ajutat um, Comisia pentru Libertăți Civile a Parlamentului European în deliberările sale privind revizuirea regulamentului 1049. Am dezvoltat contacte cu um, Uh, comisarii de informare naționali în statele membre și am stabilit temelii pentru o nouă cooperare. Am reușit să ajut 80% din cei care au apelat la mine, fie direct, fie oferind informații în momentul în care nu am putut eu să mă ocup de o anumită anchetă. Iar activitățile mele au dus la o dublare a um, um, a prezenței mediatorului european în presă, prezentând um, cazuri foarte importante care aveau legătură cu um, discriminare, um, scurge de informații și așa mai departe. Conform Eurobarometrului din mai 2008, 38% din cetățenii europeni știu ce este mediatorul european sau au auzit de acesta, această cifră este extraordinară, dat fiind că mediatorul european și mandatul acestuia se limitează la instituțiile europene și la organismele Uniunii Europene. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără ajutorul Parlamentului European și fără cooperarea noastră cu Comisia dumneavoastră. Parlamentul European mi-a oferit resurse necesare pentru a-mi desfășura activitatea, iar Comisia dumneavoastră s-a ocupat foarte rapid și eficient de chestiunile pe care le-am adus uh, în atenție, cum ar fi rapoartele speciale în momentul în care acestea au fost cerute. Instituția, instituțiile Uniunii Europene și organismele acestea adesea par foarte îndepărtate și impersonale. Un fel de birocrație mm, fără chip, dacă doriți să-i spunem așa. Dar sunt sigur că uh, suntem cu toții de acord că e nevoie de mm, o practică administrativă de înaltă calitate, pentru că acest lucru nu numai că va fi uh, uh, în avantajul cetățenilor, dar va reuși să soluționeze și o mare parte din aceste pro- probleme. Sunt foarte mândru de rezultatele pe care le-am obținut până acum, dar îmi dau foarte bine seama că mai am foarte multe de făcut pentru ca cetățenii să fie informați de drepturile pe care le au și de modul în care își pot exercita aceste drepturi. Este evident din răspunsurile instituțiilor Uniunii Europene și ale organismelor acesteia că uh, deja există un standard foarte ridicat de, de în ceea ce privește administrația. Acest lucru este, se oglindește și, uh, de, fapt, și prin faptul că nu sunt foarte multe cazuri de uh, proastă administrație, iar uh, Parlamentul a trebuit, iar uh, până acum mediatorul european a trebuit să, pre, să prezinte Parlamentului doar 16 rapoarte speciale. Cu toate acestea, trebuie să existe îmbunătățiri uh, la nivelul administrației pentru a crea o cultură a serviciilor pentru cetățenii. Acest uh, obiectiv uh, este cel al unui mediator european care își desfășoară activitatea în mod independent, nepartizan, imparțial și corect. Acesta este un obiectiv pe care l-am uh, l-am urmărit în, întotdeauna în activitatea mea și pe care îl voi urma și în continuare dacă voi fi reales. Vă promit acest lucru. Așa cum am spus deja în răspunsurile la întrebări, pe care le-ați trimis tuturor candidaților și care, pe care le aveți pe site-ul nostru, cred că există trei priorități pentru mediatorul european în următorii ani, și anume, Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană aduce avantaj, aduce, își respectă promisiunile față de cetățenii europeni în momentul în care tratatul de Lisabona va intra în vigoare și acest lucru se va întâmpla de mâine. Uh, în al doilea rând, îmbunătățirea și sporirea acestei culturi a serviciilor în instituțiile, și, în instituțiile europene și sporirea eficienței activității mediatorului european. Principalul obiectiv al instituțiilor europene și al organismelor următorii ani ar trebui să fie aplicarea cu succes a tratatului de la Lisabona și astfel câștigarea încrederii cetățenilor. Contribuția mediatorului european ar trebui să fie următoarea. Trebuie să se garanteze cetățenilor europeni că au dreptul la o bună administrație și um, că li se respectă dreptul de a avea acces la documente, de a uh, apela la mediatorul european și la Comisia pentru Petiția Parlamentului European în momentul în care caută o cale de atac. Pentru a uh, spori această cultură a serviciilor în instituțiile europene, Vom uh, avea un cod european uh, al uh, unei bune practici administrative, um, dat fiind cele mai bune practici dezvoltate de mediatorul european, Comisia pentru Petiții și alte organisme similare acest, vom, încerc, vom face tot ce ne stă în putință pentru ca acest cod să fie respectat. Pentru a dezvolta potențialul anchetelor din proprie inițiativă și pentru a uh, spori folosirea acestora pentru identificarea și rezolvarea problemelor la nivelul uh, proastei administrații, pentru a crea Uh, pentru a crea o um, rețea de bună administrație în Uniunea Europeană, pentru a face schimb de bună practici și a oferi formare. Pentru a um, uh, ne asigura că găsim soluții prietenoase, să spunem așa, la, uh, pentru soluționarea anchetelor și ale plângerilor făcute, pentru a coopera cu Comisia PETI uh, și, în ultimul rând, uh, voi avea o activitate, o acțiune proactivă uh, în ceea ce privește dialogul legislativ, intervențiile în uh, dezbaterile publice și legislația propusă um, cum ar fi um, reforma regulamentului privind accesul la documente, regulamentul privind OLAF și regulamentul financiar. Propun următoarele acțiuni concrete sporirea legăturilor cu instituțiile naționale privind drepturile omului pentru a ne asigura că uh, se face schimb de bune practici și informații. Vom, uh, um, vom coordona evenimentele în statele membre folosind de, folosindu-ne de experiența uh, angajaților mediatorului european pentru a rezolva mai eficient plângerile. Uh, Vom folosi uh, resursele IT uh, pentru a uh, reuși să stabilim relații mai bune cu cetățenii și cu rețelele de, și cu rețeaua de mediatori europeni și alte organisme similare. Vom organiza evenimente cu părțile implicate la nivel european pentru a crea un for de dialog cu mass media, cu întreprinderi și cu societatea civilă. Ne vom folosi de aceste rețele sociale și de, de site-uri pentru a angaja cetățenii, Parlamentul este, uh, este fruntaș în acest domeniu și reprezintă un model pentru noi. Uh, vom încerca să sporim implicarea rețelei europene de mediatori și a organismelor similare în ceea ce privește soluționarea plângerilor și nu în cele din urmă vom îmbunătăți uh, informarea privind rețele, rețeaua europeană de mediatori și alte organisme similare la nivel european. Am uh, încercat să mă concentrez asupra calitatea, calității administrației și în acest discurs și în activitatea mea. Dacă voi fi reales, voi adopta un plan strategic pentru mediatorul european, al cărui light motiv va fi următoarea declarație. Uh, Mediatorul european uh, dorește să soluționeze în mod corect plângerile făcute împotriva instituțiilor europene, încurajează transparența și promovează o cultură administrativă a serviciilor. Are ca scop uh, construirea, clădirea de dialog și de încredere între cetățenii europeni și Uniunea Europeană pentru a sprijini standarde înalte de comportament la nivelul instituțiilor europene. Sper că în acest discurs am reușit să vă explic cum îmi voi uh, pune în practică obiectivele și voi încerca să dau un chip administrației europene, această administrație europeană care este tot timpul în slujba cetățenilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Allora apriamo il dibattito. Mulțumesc, domnule Diamandoros. Începem uh, runda de întrebări. Uh, doamna Grânie are cuvântul în primul rând. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, domnule Diamandopoulos. Uh, nu vreau să reiau întrebările care au fost deja puse în scris și pe care, de fapt, uh, le-ați și evocat aici, în prezentarea dumneavoastră, însă cum sunt, ați avut deja parte de mai multe mandate, uh, Uh, la, uh, activ. Vă întreb dacă nu cumva sunt lucruri pe care le regretați în sensul că nu le-ați făcut. Lucruri poate mai greu de realizat. Mă întreb dacă nu cumva n-ați stat în funcție prea mult timp, prea multe mandate. Cum uh, doriți să cooperați cu Comisia PETI, precum și cu celelalte instituții? Mulțumesc! Grazie, l'onorevole Bossinaro. Mulțumesc acum domnul, domnul Boștinaru. Mulțumesc, uh, domnule președinte. European Ombudsman. It is my privilege. Mulțumesc, uh, domnule Diamanduros. Uh, sunt fericit. Am privilegiul să vă urez bun venit aici astăzi și ați avut o co- co- colaborare foarte bună astfel încât, cu noi, astfel încât cetățenii europeni pot vedea mai bine asta și diferența între bună administrație și administrație defectuoasă, lucru foarte important și care a trebuit dezvoltat încă și mai mult pe viitor. În acest context, vă întreb dacă sunteți gata să conlucrați cu noi pentru un mecanism comun, pentru uh, uh gestionarea petițiilor, ca noi să putem îmbunătăți relațiile între Parlamentul European și Ombudsmanul European. Mulțumesc! Grazie, l'onorevole Anchis. Mulțumesc, da, Atkins. Tisztelt Ombudsman úr, elnézést kérek, hogy bizonyos fokig ismételni fogom. Bună ziua! Vreau să mă scuz în primul rând pentru că probabil că mă voi repeta. În remarcile scrise, ca și în prezentarea scrisă, orală, pardon, care au fost foarte convingătoare de altfel, am remarcat un lucru, de fapt, e un lucru pe care nu l-am găsit în aceste prezentări și care ar fi foarte important. Este vorba de drepturile minorităților naționale. Când am vorbit mai, mai devreme de acest subiect, uh, poate că n-am fost foarte clară. Uh, mă refeream la cazul specific al Ungariei și în legislația noastră se spune că minoritățile etnice naționale uh, nu pot să folosească limba maternă. Deci este vorba de o încălcare colectivă a drepturilor, dar și o încălcare individuală a drepturilor. Înseamnă că cetățenii suferă. Întrebarea este ce puteți să faceți dumneavoastră? Ce se poate face în acest caz pentru a remedia această situație? Cum putem să găsim o soluție pașnică, amiabilă la aceste situații? fără a uh, fi acuzați că nu ne ocupăm de aceste cazuri sau închidem ochii. E vorba încă o dată de încălcări care afectează cetățenii, în mod individual, dar și grupurile. Deci e vorba de violarea, încălcarea drepturilor minorităților, o chestiune care ne interesează foarte mult și care trebuie dezbătută. Și așa, la un nivel mai abstract, aș spune că e o chestiune capitală nu numai pentru că dorim să rezolvăm aceste conflicte, ci și pentru că în Uniunea Europeană acesta, această problemă duce la dezamăgiri față de eficacitatea instituțiilor europene. Oamenii spun că Uniunea Europeană nu este suficient de eficientă sau că nu le rezolvă la fel de bine în funcție de regiunea de unde provin, adică în funcție de geografie. Oamenii nu înțeleg de ce Uniunea Europeană refuză uneori să se ocupe de anumite situații de acasă de la ei, deci într-o anumită țară, deși prin aceste încălcări ale drepturilor Uh, sunt încăl- prin aceste încălcări se încalcă tocmai valorile comune împărtășite și este vorba de securitate, demnitate uh, a cetățenilor europeni. Deci întrebarea este cum pot fi rezolvate aceste cazuri de încălcări ale drepturilor omului, cum putem să ne asigurăm că această, acest dublu standard, dacă doriți, poate fi uh, abolit cum putem să ne asigurăm, cum puteți să vă asigurați că în calitate de ombudsman veți reușit să aliniați uh, sistemele naționale și uh, valorile comunitare? Mulțumesc! Thank you very Mulțumesc! Doamna Gönț, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră extrem de exhaustivă. Vă mulțumesc că ne-ați vorbit despre planurile de viitor viitor. Pentru că se pune întrebarea ce veți face dumneavoastră în viitor față de ceea ce ați făcut deja. Dar totuși ați răspuns la această întrebare, deci nu o voi repeta. Însă am o altă întrebare pe care am adresat-o și în sesiunea plenară. Ați redus destul de mult durata de uh, tratare sau de rezolvare a cazurilor adresate de către cetățeni. Cred că este o chestiune chiar sensibilă, pentru că atunci când oamenii depun o plângere, așteaptă răspuns și de multe ori un răspuns urgent. Puteți să faceți ceva ca să reduceți și mai mult această perioadă, această durată și cum o veți face în practică, pentru că cred că este una dintre întrebările pe care vi se vor pune în continuare foarte, foarte frecvent. Vă mulțumesc! Thank you very much, uh, Mr. Mandora, for your very Mulțumesc uh, foarte mult pentru prezentarea noastră foarte limpede. Aș vrea să vă pun două întrebări. În primul rând, uh, și bineînțeles cu toții ne dăm seama uh, de angajamentul dumneavoastră primit de această cultură a serviciilor în instituțiile europene și aceste ghide pe care uh, Eh, le-ați publicat, dar ehm, e clar că cetățenii europeni au la dispoziție un mare număr de instituții pe care le pot consulta și unde pot pune întrebări, pot scrie la Comisia pentru Petiții, se pot adresa dumneavoastră, se pot duce la Solvit, pot ehm, eh, scrie comisiei. Și aici există oarecare confuzie, iar eh, noi dorim să îndrumăm Uh, foarte clar pe cetățeni către locul unde pot primi răspunsuri. S-a vorbit despre acest, să zicem, ghișeu unic, uh, poate ar putea să fie un portal comun. Ce părere aveți dumneavoastră? În al doilea rând, Lisabona ne va da un consiliu, o instituție mai permanentă, să zicem așa, mai uh, solidă. În ultimii ani, Consiliul nu a fost chiar un model de transparență. Aș dori să vă întreb ce veți face în acest sens? În egală măsură și parlamentele naționale vor uh, avea un cuvânt de spus în procesul legislativ. Vreau să vă întreb dacă vă gândiți la o structură de cooperare cu, um, cu parlamentele naționale în acest sens. Mulțumesc foarte mult! Yeah, thank you very much. Also, I will uh, Yes, thank you for your work. Mulțumesc, doamnă, doamna Mulțumesc foarte mult pentru prezentare și, bineînțeles, având în vedere tratatul de la Lisabona, uh, avem doi nouă articole care ne oferă o nouă bază juridică pentru întărirea și îmbunătățirea administrației și gestionarea instituțiilor. Așa că vreau să vă întreb în mod concret ce veți face cu aceste două articole. Veți uh, realiza o evaluare în lumina acestor articole? Ce se va face pentru a avea o mai bună administrație, mai solidă, mai corectă? De asemenea, ce privește celelalte instituții și agenții, cum și monitorizarea acestora, cum veți putea să întăriți controlul sau monitorizarea celor ce se petrec în aceste agenții, organisme și instituții. Trebuie să știe acest lucru și cetățenii, pentru că de multe ori uh, cetățenii se confruntă cu uh, aceste agenții și ei trebuie să știe ce drepturi au. Mulțumesc, domnul Chichester. Madam Chairman. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, prezentarea dumneavoastră a fost una foarte interesantă, foarte viguroasă, aveți experiență deosebită, doriți să continuați. Însă vreau să vă întreb care este, după părerea dumneavoastră, cea mai importantă acțiune pe care ați întreprins-o în cursul mandatului dumneavoastră și pe care ați întreprins-o și de care sunteți mândru și, în al doilea rând, de ce nu sunteți mândru sau ce regretați în cursul mandatului dumneavoastră. Apoi ați vorbit despre instituționalizarea monitorizării uh, acelor plângeri care sunt adresate uh, mediatorul, mediatorului. Nu știu despre ce vorbiți exact. Uh, aș dori să-mi spuneți mai multe despre ce doriți să faceți în acest sens. Urmează Candice. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρος. Ε, είχαμε την ευκαιρία πρόσφατα στο... Mulțumesc, doamna președinte, în ultima vreme, în Parlamentul European, când ne-am aplecat asupra raportului Balea Delechi, care a venit la biroul nostru, am avut ocazia să examinăm mai îndeaproape și activitatea domnului Diamantopoulos și uh, îi mulțumesc pentru activitatea dânsului și deci doresc să-i adresez și câteva întrebări. În primul rând, are experiență și deci care sunt problemele pe care le-a întâlnit atunci când a discutat cu ombudsmanii naționali și cum au reușit sau au încercat să rezolve aceste probleme. În al doilea rând, se spune că trebuie să se promoveze o cultură a serviciului în slujba cetățenilor uh, din partea administrației europene. Nu este simplu acest lucru. E vorba de instituții cu o funcționare complexă și care nu sunt alese prin sufragiu. Deci ce se poate face? Mai mult decât atât, pentru a apăra drepturile cetățenilor, uh, pentru a face acest lucru, în primul rând, cetățenii trebuie să știe care le sunt drepturile. Iar Cartea Fundamentală, Cartea Fundamentală nu este deloc cunoscută. Ce se poate face mai mult pentru ca cetățenii să știe mai bine care sunt drepturile lor și deci se poate să știe, uh, să apeleze la mediator. Mulțumesc! Κύριε Διαμαντούρο, είχα την ευκαιρία Domnul Salabacros. και εγώ τον απολογισμό του έργου σας. Και... Mulțumesc foarte mult. Am încercat să, de fapt am avut ocazia să mă aplec și eu asupra activității dumneavoastră, asupra experienței care mi se pare absolut ex, uh, excepționale. Însă mâine intrăm într-o nouă epocă uh, în Europeană, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și bineînțeles că nu va fi ușor, nici pentru noi la Parlament și nici pentru celelalte instituții în activitatea lor respectivă. Și același lucru se va întâmpla și cu mediatorul anumite dificultăți la care ne așteptăm. Deci vor exista probabil uh, uh, va exista nevoie de a modifica cumva lucrurile, de a face schimbări și ajustări în consecință. Știți exact, cu precizie, uh, felul în care putem să facem ca instituția ombudsmanului să fie mai eficace în lumina tratatului la Lisabona? Pentru că, bineînțeles, noi vorbim aici de lucruri absolut pragmatice și realiste și nu ne referim la lucruri așa uh, teoretice și de bună voință. Mulțumesc că ai din nou cuvântul de Grazie de nuovo. Madame Gruny, je vous remercie beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Doamna Gruni, vă mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră și vreau să uh, vă spun că este greu să, să încercăm să facem prea multe. Bineînțeles, uh, n-aș fi candidat dacă aș crede că e prea mult, dar uh, cred că, iată, deja de șase ani sunt aici și desfășor această activitate, așa cum am avut ocazia să vă spun când ne-am întâlnit de curând. Cred că Uh, ceea ce încearcă să construiască mediatorul european este o relație de încredere cu instituțiile europene și cu cetățenii, bineînțeles. Acest proces este unul îndelungat uh, și foarte anevoios. Iată, deci, uh, într-adevăr, dacă Parlamentul European îmi face această onoare, am realege în funcția de mediator european, voi avea ocazia să duc mai departe ce am început deja. M-ați întrebat dacă um, dacă nu puteți face altceva, să spunem, dar uh, eu um, v-aș spune sincer că în ceea ce privește uh, eforturile noastre de a ne apropia de cetățeni și de a informa de drepturile lor, acest scop este unul uriaș, care, bineînțeles, merită toate eforturile, care uh, ne consumă foarte mult timp și uh, foarte multe eforuri și eu uh, vă spun sincer că uh, vreau să ating acest obiectiv. Am avut uh, foarte multe discuții despre cum putem atinge acest obiectiv, iar uh, ceea ce cred eu că trebuie să facă mediatorul european este să nu își depășească până la urmă, competențele, pentru că pe, pe mine mă interesează administrativa, administrația defectoasă și această problemă și încercarea de a soluționa aceste probleme și de crearea unor noi mecanisme de, a, de, a, de soluționare. Și aici vreau să răspund uh, la o altă întrebare. Vreau să vă spun că am considerat întotdeauna că uh, Cooperarea mea cu Comisia PETI a fost uh, foarte rodnică și, bineînțeles, extrem de importantă. Am mai spus deja acest lucru. Sunt de părere că ratificarea uh, și intrarea în vigoare a tratatului de Lisabona mâine va juca un rol foarte important pentru Parlamentul European și, bineînțeles, și pentru mediatorul european, pentru că se deschid, apar foarte multe posibilități aici uh, pentru ca Parlamentul European să profite de posibilitatea de cooperare cu parlamentele naționale și uh, aici, dat fiind că eu uh, am deja la dispoziție această rețea de cooperare cu mediatorii europeani, europeni și regionali, aici mă gândesc că există posibilitatea de a coopera cu parlamentele naționale prin intermediul uh, comisiilor uh, parlamentare, fie prin administrația mea, fie prin Parlamentul European, pentru a reuși uh, pentru a reuși să profit de toate aceste ocazii care apar acum odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Dar, bineînțeles, voi reuși să fac acest lucru dacă, dacă mă bucur, uh, așa cum s-a întâmplat până acum, de sprijinul Comisiei dumneavoastră, Comisia pentru Petiții. În cele din urmă, uh, Vreau să vă spun că, bineînțeles, uh, cooperarea cu, um, cu ceilalți este foarte importantă. Dacă acești ceilalți sunt uh, omologii noștri la nivel național, regional, aici, dacă așa sau lucrurile, bineînțeles, vreau să mă folosesc de tratatul de la Lisabona pentru a spori capacitatea uh, rețelei de mediatori europeni, pentru a merge mai departe decât până în prezent. Vreau să vă spun că uh, ce este, ce este uluitor uh, în ceea ce privește acest uh, angajament, acest fel de angajamente, ca cum ar fi mediatorul european, este că nu există limite. Putem tot timpul inventa noi abordări și eu cred că acest lucru este uimitor și mă, mă pasionează acest lucru. Colegii mei la nivel național tot timpul au reacționat în mod direct și plin de entuziasm în ceea ce privește uh, posibilitatea unei cooperări sporite. Deci cred că posibilitatea de a merge mai departe cu această cooperare există și iată, mă angajez să o duc mai departe dacă voi fi reales. Domnule Boștinaru, o să vă răspund direct la întrebarea dumneavoastră. În ceea ce privește mecanismul comun, Vreau să vă spun că, în primul rând, aș dori să reiterez faptul că mediatorul european și eu, cel puțin, și, bineînțeles, predecesorul meu, au beneficiat foarte mult de pe urma sprijinului acordat de această comisie și de Parlamentul European în ceea ce privește activitățile mediatorului european. Și cred că acesta este punctul de plecare în ceea ce privește cooperarea sporită, Uh, adâncirea cooperării și nu vreau să uh, par un disc stricat, uh, dar tratatul de la Lisabona este o evoluție foarte importantă. Um, mediatorul european poate să conlucreze cu mediatorii naționali și regionali pe mai multe aspecte. Am beneficiat deja de sistemul de asistență prin care se înaintează uh, solicitări uh, mediatorului european uh, în ceea ce privește clarificarea unor chestiuni ce țin de legislația europeană și acest lucru a sporit în ultimii ani, acest proces a sporit în ultimii ani și va, și va mai spori odată cu cu uh, cooperarea interparlamentară care va fi deschisă de, de, de tratatul de la Lisabona astfel încât, uh, bineînțeles, uh, um, acest circuit va fi mult mai viabil și vom reuși uh, să atragem mai mult atenția cetățenilor. În uh, ceea ce privește aceste solicitări de informații, noi ne-am folosit deja de rețelele existente, avem un for de discuții și l-am, am folosit acest uh, for de discuții pentru a ne informa colegii de la nivel național și regional în ceea ce privește chestiunile care îi interesau. Vă dau un exemplu. Am avut o inițiativă privind posibilitatea de a crea un uh, mediator european pentru pacienți, pentru bolnavi, drepturile bolnavilor țin de eh, mediatorii naționali, regionali, sunt de competența lor. Deci unii au fost oarecum îngrijorai eh, de posibilitatea unui astfel de sistem la nivel european. Iar noi, iar noi am încercat prin, eh, ca prin forurile de discuții să oferim lămuriri privind acest sistem și am reușit să ne punem în comun eforturile pentru a uh, clarifica această chestiune și pentru a explica ce probleme ar putea apărea și care sunt îngrijorările care se manifestă uh, la nivel național, astfel încât, haideți să vă spun altfel, nu uh, cred că există nevoia unui mecanism comun, ci cred că trebuie să se dezvolte mecanismele existente și să profităm de uh, șansa pe care ne oferă Tratatul de la Lisabona pentru a dezvolta aceste mecanisme, pentru ca această strategie a contactului multiplu, al nivelurilor multiple de a coopera, de a stabili relații cu diverse instituții, va reuși până la urmă să producă sinergii care vor fi în avantajul cetățenilor. Doamna Hankis, uh, vă mulțumesc pentru întrebare și um, știu um, că în țara dumneavoastră aveți un mediator european pentru minorități, știu care sunt problemele. Am uh, conlucrat îndeaproape cu mediatorul european din țara dumneavoastră um, și eu provin dintr-o țară uh, care s-a confruntat cu probleme legate de minorități de, a lungul istoriei. Deci, Vă înțeleg foarte bine și în calitate de mediator european vă voi face tot ce îmi stă în putere, dacă voi fi reales, pentru a soluționa aceste probleme. Vreau să vă spun că sunt și eu foarte îngrijorat și că înțeleg foarte bine ce, ce se întâmplă. Vă mai spun încă un lucru. Bineînțeles, în calitate de mediator european uh, am primit uh, prea puține uh, plângeri în ceea ce privește minoritățile. Majoritatea plângerilor țin de încălcarea uh, Uh, drepturilor uh, minorității Roma din statele membre. Și aici principala piedică este că toate aceste chestiuni uh, nu intră în competențele mediatorului european pentru că țin de competența mediatorilor de la nivel regional sau național. Dar dacă dăm o altă definiție minorităților și ne referim la grupul vulnerabile atunci, și nu la minorități etnice, atunci, evident, mediatorul european a aici a desfășurat o activitate foarte bogată, nu doar în ceea ce privește discriminarea, discriminarea pe motive de vârstă, dar și am avut o inițiativă foarte importantă în ceea ce privește copiii cu nevoi speciale, care un, un, un subiect exploziv din punct de vedere moral. Iar și aici am întocmit un uh, raport pe care, special pe care l-am înaintat uh, Comisiei dumneavoastră Parlamentului European. Am, uh, am demarat o anchetă din proprie inițiativă privind persoanele vulnerabile, persoanele cu disabilități. Deci, iată, au existat o serie de astfel de inițiative care arată că mediatorul european a fost deja foarte implicat în ceea ce privește ajutorarea grupurilor vulnerabile. Asta în, în mandatul meu, bineînțeles. Așa, deci ca să vă răspund la întrebare, vă spun că sunt gata să, să lucrez cu orice instituție, fie că e vorba de Parlamentul European, de Comisia PETI sau de colegii mei de la nivel eh, național sau regional, pentru a promova uh, pentru a lupta împotriva acestor standarde, de, standarde duble pe care, la care ați făcut aluzie și, bineînțeles, să nu uităm că întotdeauna sunt limitat de competențele mele ca orice instituție europeană care trebuie să își respecte, bineînțeles, mandatul și competențele. Yes, Doamne Diamanduros, spune președinte, v-aș ruga să răspundeți mai succint, pentru că nu mai avem atât de mult timp la dispoziție. Ar, ar trebui să sacrificăm cele 15 minute alocate procedurii cash de Nu știu dacă colegii sunt de acord. Inevitable Mulțumesc că aceasta este problema când vii din mediul universitar și ai tendința să dai răspunsuri poate cam lungi. O să încerc să fiu cât mai uh, succint. Ați vorbit despre reducerea perioadei de, de rezolvare a cazurilor, a plângerilor. V-am spus că pentru plângerile de tip simplu am ajuns la trei uh, luni. Și eu doresc chiar să mergem încă și mai departe. Lucrez cu echipele pentru a reduce și mai mult perioada de așteptare a, pentru cetățenii noștri. Sper că voi putea să o fac. Doamna Wallace, vă mulțumesc pentru întrebare. Acum sunt puțin presat de timp, cum mi-a spus doamna președintă, însă E adevărat că ombudsmanul are anumite obligații în ce privește promovarea anumitor valori și unul dintre exemple este ghidul interactiv care va apărea și pe site și care va ghida, va orienta oamenii ca ei să știe unde să se adreseze când e nevoie. Cred că suntem pe calea cea bună. Am, vorbit, am uh, conlucrat și cu Europe Direct ca să putem să integrăm aici sistemul de răspunsuri prin telefon și astfel oamenii să primească un răspuns practic imediat și să nu fie niciun fel de neînțelegeri. Ceea ce privește uh, Lisabona, Consiliul și transparența, uh, în raportul nostru am remarcat o mai mare transparență la Consiliu. Vom avea, bineînțeles, un nou Consiliu, uh, dacă voi fi uh, reales, voi uh, fi foarte atent, bineînțeles, la, tocmai la o și mai mare transparență în cooperarea între instituții, Consiliu, Parlament și așa mai departe. Am făcut aici trimitere la uh, posibilitatea care se deschide prin Lisabona privind cooperarea cu parlamentele naționale. Acum următoarea întrebare. E o întrebare destul de grea, nu pot să răspund foarte repede, însă e vorba de acel tratat 298, articolul 298 privind tratatul de funcționare, prin care se face trimitere la o bună administrare a Uniunii. Sunt gata să lucrez cu această comisie, PETI, foarte strâns, să cooperez foarte strâns, să creăm sinergii pentru binele cetățenilor. Și, bineînțeles, uh, sunt gata să particip la orice fel de inițiativă în acest sens. O mai bună monitorizare. Cred că cea mai bună cale este intensificarea eforturilor ombudsmanului. Este exact ceea ce am încercat să vă descriu. Dacă voi fi reales, uh, voi deplasa atenția mea din ce în ce mai mult spre funcționarea instituțiilor, inclusiv agențiile, pentru ca să îmbunătățim această cultură a serviciului de, și a funcționarilor în slujba cetățenilor. Domnule Cicester, mulțumesc foarte mult pentru comentariile pe care mi le-ați adresat. Care a fost cea mai înțeleaptă hotărâre a mea? Mi se pare că una dintre cele mai bune hotărâri pe care am luat-o a fost un raport din acest Parlament din, uh, care a trecut și prin această comisie, vorba de copii cu nevoi speciale. Am reușit să pun degetul pe rană, e vorba de o, uh, de o problemă deosebit de sensibilă la nivelul societății, e vorba de acei copii cu nevoi speciale și e vorba de o lacună în sistemul juridic european. Sunt mândru că am uh, identificat această problemă. Decizia pe care am regretat-o sau pe care o regret. Am mai mult de un exemplu. Regret că nu am fost uh, întotdeauna capabil să explic mai bine pozițiile mele, inclusiv în fața Parlamentului, în ceea ce privește uh, uh alocațiile și celelalte, uh, celelalte salarii și uh, tratamente pentru uh, parlamentari, indemnități, indemnizații. Regret că n-am reușit să fac mai mult în acest sens instituționalizarea acestui follow-up sau monitorizare. Cred că v-am dat câteva căi. Uh, ideea este de a uh, folosi propria mea energie, dar și cea a echipei mele pentru a ne implica mai mult la nivel regional, național, cât și uh, european. Acum voi trece în limba greacă, doamnă președinte, spune domnul Diamanduros. Doamna președinte spune, fiți succin, vă rog frumos. Uh, domnul Diamanduros. Acum, am spus deja cum doresc să conlucrez cu mediatorii regionali și naționali. Nu voi reveni la aceste modalități și aceste tehnici. În ceea ce privește promovarea acestui spirit al serviciului în slujba cetățeanului, cred că suntem, uh, nu suntem într-o fază chiar incipientă. Deja avem ceva în acest sens și deci va trebui să continuăm pe această cale prin intensificarea raporturilor între uh, ombudsman și uh, instituțiile de profil uh, naționale. Faptul că nu suntem instituții alese uh, sau că nu avem tot timpul uh, organisme care sunt alese prin sufragii nu ne împiedică să uh, cooperăm, să exercităm un control și așa mai departe. Și în uh, lumina tratatului de la Lisabona vom avea o cooperare foarte strânsă cu parlamentele naționale. Și acum, ultima întrebare. Cred că e o întrebare la care deja am răspuns Aș spune în concluzie că pentru mine tratatul de la Isabora deschide calea pentru noi perspective și voi fi încântat să explorez aceste noi posibilități dacă mi se va renoi încrederea și un nou mandat, bineînțeles, mulțumesc. Și acum uh, deschidem procedura Catch the Eye. Mare cuvântul doamna Rapti. Mulțumesc, domnule Diamandoros, și felicitări pentru activitatea dumneavoastră de până acum. De asemenea, vreau să vă felicit și pentru altceva, pentru caracterul uh, complet al răspunsurilor dumneavoastră și pentru uh, corectitudinea cu care ați răspuns la întrebări. Uh, atunci când ați, întrebat, când ați răspuns la întrebare, referitoare la acțiunile instituțiilor europene pentru a propune servicii mai bune pentru cetățeni, ați citat uh, șase elemente, din care eu uh, am remarcat două. Faptul că cetățenii trebuie să fie informați în legătură cu drepturile lor și modul în care pot să și le apere și, în al doilea rând, <clears throat> furnizarea unor explicații către cetățeni într-o limbă care să le fie accesibilă, care, pe care să o poată înțelege. Asta este foarte important, pentru că prin intermediul muncii dumneavoastră putem contribui la difuzarea a ceea ce am putea numi, putea numi ideea europeană. Și din câte știu eu, din palmaresul dumneavoastră și pe baza răspunsurilor dumneavoastră scrise și orale, pot să spun că îmi pun multe speranțe în dumneavoastră. Mulțumesc. Ah, na diloso ah, che εγώ με stu. Și eu, la rândul meu, vreau să declar în fața colegilor din comisie că că prin uh, natura activităților mele, eu m-am ocupat uh, de raportul obuțmanului în 2008, e bine, prin acest, uh, în acest fel eu am reușit să uh, explorez activitatea obuțmanului și să devin complet imparțială. Am fost desemnată de Parlament pentru a analiza activitatea unei alte instituții europene, care se întâmplă să fie condusă de un grec, e, dar pot să vă spun că sunt foarte mândră de acest lucru, bineînțeles, mândră de faptul că am fost însărcinată să mă ocup de această problemă, acest raport. Ați vorbit de uh, acele anchete din proprie inițiativă pe care doriți să le impuneți în ce domenii ar putea să apară astfel de inițiative? Domnul președinte, mulțumesc pentru cuvintele amabile. Din păcate, lumina de aici din sală nu arată cât de mult am roșit auzind aceste cuvinte atât de amabile. Pot să vă spun că eu personal Consider că un ombudsman trebuie să fie întotdeauna sincer, deschis și onest. Iată la ce se așteaptă oamenii. așa că o să fiu și eu sincer cu dumneavoastră, este natural. În ceea ce privește uh, uh, un limbaj foarte clar care este necesar în uh, funcția mea, este important ca să existe această comunicare reală cu cetățenii și aici mă refer la limbile care sunt folosite uh, Uh, și, și eu voi încerca să îmbunătățesc situația în acest sens, dacă mi se dă ocazia. Bineînțeles, mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile și acum ce a spus doamna Deli în ceea ce privește anchetele din proprie inițiativă. Iată un instrument foarte prețios la dispoziția ombudsmanului. Trebuie folosit cu grijă, cu precizie și pentru chestiuni absolut uh, capitale. De exemplu, o problemă sistemică care ar putea să apară într-o anumită instituție. Uh, deci, o problemă foarte gravă, chiar dacă nu vizează decât o singură persoană din această instituție. Eu am încercat să folosesc acest instrument pentru a pune în evidență uh, probleme tot așa sistemice, structurale. De exemplu, uh, de, și întotdeauna având grijă să fim în slujba cetățenilor. Mulțumesc, mai trebuie să dau cuvântul doamnei Harkin, dar mai dispunem doar de două minute. Deci dacă va fi posibil, dau cuvântul doamnei Harkin un minut și încă un minut pentru răspuns domnului Diamanduros astfel încât putem respecta programul. Vă rog. Thank you. I'll be very brief. First of all... Mulțumesc foarte pe scurt. În primul rând vreau să mă scuz că n-am asistat la, la, la uh, prezentarea dumneavoastră. Dar știți că sunt multe activități aici uh, la Parlament care se suprapun câteodată. Aș dori și să fac un comentariu în legătură cu faptul că ați, ați, evocat, ați evocat problema indemnizațiilor uh, europarlamentarilor. Și That's a very positive sign. Just to... Cred că e foarte pozitiv pentru că oamenii trebuie să se poată ocupa și de probleme din acestea simple. Ați menționat și problema oamenilor care nu pot, să, care trebuie să primească informațiile în limbile pe care să le poată înțelege, pentru că e important, pentru că unii nu știu diferențele între instituții, nu știu cum funcționează acestea și e foarte important să fie bine informați. Bine, cred că nu mai am timp la dispoziție. Întrebarea era că știu că ați făcut eforturi în această direcție și dacă aveți planuri pentru acțiune în continuare pentru a vă asigura că cetățenii înțeleg cu adevărat în răspunsurile la întrebările noastre și că în aceste răspunsuri nu pro, noi nu promitem cetățenilor mai mult decât putem într-adevăr face. Thank you very much. I, I appreciate you. Mulțumesc, uh, mulțumesc pentru comentarii. Vă sunt recunoscător pentru remarcile privind problema indemnizațiilor. Of your question. Let me put it to you this way. Uh, haideți să mm, spunem așa. Aspectul fascinant al unei bune administrații este că este deschisă și ceea ce îți conferă posibilități uh, nesfârșite de a acționa. Eu sunt foarte conștient de faptul că există multe posibilități pentru mine de a avea o atitudine proactivă, de a da dovadă de imaginație și toate astea în interesul cetățenilor. Asta încerc eu să fac. Și deci iau notă și vă mulțumesc pentru acest îndemn de a avea o atitudine echilibrată, de a nu promite prea mult și de obicei știu că se întâmplă opusul. Încerc să nu promit prea mult și să fac uh, cât mai multe. Dar, uh, după cum spuneam, intenționez să utilizez un limbaj cât mai simplu posibil. Sigur, aici nu există nicio limită, e vorba doar de imaginație. Sigur, trebuie să ai o abordare prudentă, dar în același timp și practică și Uh, să, cum spuneam, să îți pui la lucru fantezia. Mulțumesc, mulțumesc domnului Diamanduros. Um, îl salutăm și trecem acum la ultimul dintre cei trei candidați. mister Monet. Domnul Monet.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 Uh, we welcome Mr. Monet. Urăm bun venit domnului Monet. Și îl invităm să ne facă o prezentare a activității dumnealui în următoarele 15 minute.